Hello everyone, good evening. Bună seara tuturor. If you may take your seat. Vă invit să vă ocupați locurile ca să începem reuniunea ședinței noastre. În această seară nu e nici meci, nu e nimic, avem timp. Este o ședință extraordinară. Aveți ordinea de zi. Dacă nu este nimeni împotrivă, considerăm adoptată. Trec la anunțurile președintei. O audiere publică organizată de Comisia PETI în cooperare cu noi privind impactul uh, perturbatorilor endocriniene asupra sănătății publice și asupra mediului cum să se adapteze cadrul și legislația Uniunii Europene pe baza petițiilor primite. Va avea loc pe data de 22, de martie, 22 martie, joi, de la um, de la 9 la ora 5, spune președintele în an 6Q2. Sunteți invitați să participați. Schimbări la secretariatul ENVI. Cristina Malmros și Nona Camper se vor, vor um, lucra la secretariatul Comisiei PEST începând de astăzi. Vor fi șefa secretariatului și administrator. În numele Comisiei M, aș dori să le mulțumesc pentru tot ceea ce au făcut pentru noi și să urez uh, mult succes în noul post și așteptăm să se întoarcă după ce își vor um, încheia misiunea. La ședința de azi avem interpretare în 16 limbi și, ca de obicei, dosarul ședinței este disponibil în uh, format electronic și ședința va fi transmisă în direct pe internet. Trebuie să adoptăm procesul verbal al ședinței de pe 7 decembrie. Dacă nu sunt obiecții până la sfârșitul ședinței, le considerăm adoptate. Și acum trecem la principalul subiect, din această seară? Nu, nu este principalul subiect încă. Nu. Mai am un punct. Am, mai multe triloguri sunt în curs și trebuie să vă informez că am avut un trilog privind produsele de medicină veterinară. Al doilea trilog a avut loc pe 26 februarie. Am avut un schimb de opinii uh, în legătură cu aceste subiecte la nivel tehnic și o discuție mai detaliată privind chestiunile politicile cele mai uh, importante um, și în ciuda divergențelor cu Consiliul și în ciuda unor aspecte critice, discuțiile s-au încheiat într-o atmosferă constructivă uh, și s-a hotărât ca alte aspecte să fie examinate la nivel tehnic înainte de al treilea trilog care va avea loc pe 22 martie. Am avut un trilog uh, și în dosarul Zofoli, monitorizarea și raportarea emisiilor de dioxid de carbon uh, mm, și uh, ale vehiculelor grele. Am avut primul trilog, s-au prezentat pozițiile instituțiilor și s-a creat o atmosferă bună între colegiuitori care au avut o abordare similară în legătură cu mai multe puncte și am căzut de acord că aproape majoritatea chestiunilor să fie examinate la nivel tehnic și apoi vor fi rediscutate pe 26 martie. Și acum putem trecem la principalul subiect de pe ordinea de zi. E vorba de raport uh, din misiunea de la Amsterdam pentru mutarea sediului Agenției Europene pentru Medicamente. Uh, misiunea a avut loc pe 22 februarie și a fost condusă de colegul Giovanni Lavia. Deci uh, îi voi da cuvântul acum pentru a ne spune cum a fost în această misiune. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă voi uh, povesti pe scurt cum a fost în misiunea noastră la Amsterdam, o misiune extrem de utilă uh, pentru a înțelege clar situația um, in situ și pentru a lua o decizie cu mai puține incertitudini în legătură cu uh, mutarea EMA. Trebuie să mulțumesc Guvernului Țărilor de Jos pentru primire și pentru faptul că ne-a oferit o serie de informații utile și ne-a permis să vizităm atât sediul temporar cât și uh, uh, situl unde se va construi sediul definitiv al uh, EMA. A fost o misiune cu un program încărcat, pentru că a fost o singură zi, uh, dar am putut uh, obține informații utile. În primul rând, am putut clarifica anumite aspecte în legătură cu procedurile urmate de Consiliu care cu siguranță nu respectă procedura legislativă ordinară și, și în avizul Comisiei AFCO uh, sunt subliniate aceste elemente. Dar uh, la Amsterdam uh, am văzut sediul provizoriu ales de EMA după o discuție cu autoritățile țărilor de jos. Este um, o clădire avansată din punct de vedere tehnologic și e nevoie de câteva lucrări suplimentare, dar nu va fi greu de făcut aceste lucrări pentru că sunt limitate și vor fi făcute înainte de termenul prevăzut pentru începerea mutării agenției. După cum știți cu toții, procedura de transfer Uh, s-a prevăzut că va începe pe 1 ianuarie 2019 și se va încheia înainte de sfârșitul lunii martie din același an. Iată ce am avut de spus în legătură cu sediul provizoriu. Am avut posibilitatea să avem o discuție Uh, să, de să discutăm de lungul întregii zile cu directorul executiv a agenției și în urma acestor discuții ne-am asigurat că nu vor fi probleme majore legate de această dublă mutare, mai întâi în sediul provizoriu și apoi în sediul definitiv. Și activitățile agenției vor putea continua fără dificultăți majore Anumite proceduri uh, vor fi încetinite doar oarecum dacă mutarea definitivă va avea loc până la jumătatea lui noiembrie 2019. Deci, problema reală este cea legată de sediul definitiv. Astăzi, sediul definitiv încă nu există. Este uh, doar uh, un spațiu gol uh, Uh, unde se va construi de la zero uh, o clădire de 20 de etaje. Deci uh, este o adevărată provocare cu care se va confrunta guvernul olandez, care ne-a asigurat, ne-a dat asigurări, dar trebuie să monitorizăm ce se va întâmpla. Pentru că dacă apar întârzieri în construcția sedelui definitiv, atunci nu se va mai asigura așa numitul business continuity la EMA și cred că trebuie să evităm să se întâmple așa ceva, uh, pentru că, bineînțeles, de Agenția pentru Medicamente depinde sănătatea cetățenilor europeni. De aceea, cred că am colaborat foarte bine cu raportorii din umbră Um, și am reușit să cădem de acord în legătură cu anumite compromisuri și pe baza informațiilor obținute în timpul vizitei. Deci, cred că raportul uh, privind această vizită include toate detaliile dezbaterii care au avut loc în timpul acestei vizite. Am inclus răspunsurile primite de la autoritățile din țările de jos și închei mulțumind încă o dată acestora pentru colaborare. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Lavia, pentru raportul dumneavoastră. Cred că ne-ați furnizat elemente foarte importante uh, pe, baz, pe care ne vom putea votul uh, din această seară. Delegația a fost formată din uh, alți colegi, uh, doamna Borzan, doamna Crupa, doamna Ris, doamna Aucan și domnul Pedicini. Aș dori să vă întreb dacă doriți să luați cuvântul vreunul dintre dumneavoastră. Dacă nu, poate alți colegi doresc să ia cuvântul. Doamna Gardini, vă rog. Sí, No, io, no, volevo solo aggiungere. Doream doar să adaug pentru a avea o prezentare cât mai completă că domnul director Razi a spus că anumite activități uh, vor trebui uh, suspendate, cum ar fi formarea personalului, pentru că dacă un sediu are 17.000 de metri pătrați în loc de 27.000 de care are nevoie, bineînțeles, uh, dincolo de de faptul că va fi încetinită activitatea pentru că multe ședințe nu vor mai putea avea loc uh, simultan, ci doar unele după altele, va trebui să suspende și formarea. De aceea a spus că nu e posibil uh, să se întârzie comutarea definitivă, pentru că se poate suspenda activitatea de training timp de aceste 8 luni, dar nici o zi mai mult. Și doresc să spun că a fost, uh, am, am primit asigurări verbale, dar n-am primit niciun fel de dovezi tangibile ale faptului că se vor respecta termenele. Așa cum am așteptat, bineînțeles, ne-au dat asigurări că se, va respect, se vor respecta termenele, dar în ziare a apărut, s-a spus că a mai rămas uh, o, un, un, doar uh, Um, un um, furnizor, o firmă pentru a construi atât de repede pentru că cealaltă firmă s-a retras, a spus că nu va fi capabilă să respecte termenele. Deci nu, e doar bla bla și atât. Thank you for bla. Mulțumesc tot pentru bla, domnul Caputo. Grazie, eh, grazie Presidente. Beh, l'assegnazione dell'Agenzia Europea per il Farmaco Mulțumesc faptul că Amsterdam a primit sediul um, Agenției pentru Medicamente mă miră pe mine foarte mult. Se Poate fi contestată metoda în care Parlamentul nu a fost implicat, uh, dar și lipsa de transparență autorităților olandeze în dosarul prezentat uh, Uh, Consiliului pentru decizia finală. Italia avea deja un sediu la Milano, gata să primească EMA încă de la început. A acționat în mod transparent, uh, dar cealaltă parte a ținut secrete anumite documente importante uh, care erau utile în luarea deciziei definitive. Și cred că este absurd ceea ce s-a întâmplat, așa cum e absurd și în faptul că în vizita oficială acestei comisii, Ministrul Sănătății din țările de jos a ascuns faptul că între cele două firme uh, care um, uh, au, uh, s-au arătat interesate de construcție, una s-a retras din cauza faptul că termenul era prea strâns. Uh, doresc să spun că nu, uh, țările de jos nu au jucat corect eu voi vota împotrivă pentru că condițiile din amendamentele de compromis sunt absolut ridicole. Și nu există nicio voință acestui Parlament de a-și asuma responsabilitatea de a cere o suspendare și în același timp să ancheteze de ce Guvernul Țărilor de Jos a ascuns informații atât de importante. Um, practic, Parlamentul lasă pe locul 2, legalitatea în repartizarea sediului. Uh, sper că la Curtea de Justiție se va face dreptate, pentru că Guvernul Italiei și uh, uh orașul Milano au făcut plângere la Curte. Madame... Mulțumesc. Are cuvântul doamna Grostet. Toată această poveste este într-adevăr regretabilă și cred că dacă punem sub semnul uh, întrebării decizia luată, chiar dacă unii dintre noi, într-adevăr, uh, avem uh, îndoieli, deci dacă punem sub semnul întrebării această opțiune, e grav, pentru că în orice caz mutarea va fi fost făcută peste un an. Peste un an, Regatul Unit nu va mai fi membru al Uniunii Europene. Deci, trebuie să ne mișcăm repede. Și să nu uităm că avem de-a face cu o agenție care nu e orice agenție. Această agenție joacă un rol foarte important pentru sănătatea publică. Sănătatea publică e o chestiune vitală pentru cetățenii europeni. Agenția Europeană pentru Medicamente Uh, emite autorizațiile de punere pe piață sau de comercializare a medicamentelor, a dispozitivelor uh, medicale și așa mai departe. Efectuează un control care este foarte important și deci trebuie neapărat să beneficieze de uh, experiența cea mai cunoștințele cele mai aprofundate ca să putem să ne ridicăm la, aceeași, la același grad de calitate cu agenția din SUA ori toată această situație face ca experții să plece, să meargă în instituții unde beneficiază de mai multă securitate. E o situație gravă. Aflu că câteodată deciziile care au fost luate au fost luate uh, greșit din lipsa unor experți uh, pregătiți pe un uh, subiect anumit și așa mai departe. Și aceasta este o problemă mult mai gravă decât uh, sediul care se află la Amsterdam sau uh, la Milano. Deci, cred că noi astăzi trebuie să exercităm presiune pe lângă guvernul olandez, care e vinovat, e responsabil uh, de această propunere pe care a făcut-o uh, și de uh, situația în care ne aflăm. Deci trebuie să exercităm această presiune pentru ca guvernul din țările de jos să facă tot ce stă în putință pentru ca această agenție să poată să activeze cât mai repede în condiții optime. Să nu uităm că e vorba de experți, de funcționari, de familii vizate de toată această mutare, cu copii, cu copii care trebuie să meargă la școală, să meargă la uh, facultate și așa mai departe. Haideți să ne gândim și la partea umană a acestei mutări a agenției. Deci, doamnă președinte, datoria noastră e să avem o poziție foarte puternică și să fim vigilenți, să exercităm o presiune constantă pe lângă guvernul din țările de jos, Sigur că, din păcate, s-a optat pentru Amsterdam. Trebuie ca guvernul uh, olandez uh, să ne demonstreze că, până la urmă, n-a fost o, o alegere atât de greșită. Mulțumim, doamnă Grostet. Domnul Brennan, acum. Mulțumesc, aș dori să fac o, o propunere care provine de la un uh, eurodeputat britanic. Nu de mult la această comisie am votat Uh, texte legislative cu privire la, la regulamentul LUCF și ce am făcut uh, cu ocazia acestei, acestui text legislativ să uh, milităm pentru folosirea uh, lemnului uh, în uh, industria de construcții. Uh, construcțiile din lemn se fac mult mai ușor decât cele din oțel. Deci îi sfătuiesc pe colegii de la Amsterdam să, să folosească aceste construcții, aceste cuburi modulare. Colegii din Scandinavia îi pot ajuta, poate că vă amintiți cât de îmbeșunați erau în ce privește cu lulceful. Uh, e clar că aceste clădiri uh, ar putea să fie construite mai ușor, ar fi mai sănătoase și ar fi bine pentru ca agenția aceasta să fie uh, văzută ca o agenție sănătoasă într-un sediu din lemn. Foarte bine. Sperăm ca colegii olandezi să fie consecvenție pentru că și au sprijinit această propunere. Am terminat cu lista vorbitorilor. <clears throat> Domnul Avia, doriți să trageți concluzia, să reveniți la observațiile făcute? Nu? Atunci uh, încheiem uh, acest punct de pe ordinea de zi. A doriți totuși. Parlo e senza probleme. Da, sigur, nicio problemă. Cred că în compromisurile la care am ajuns am încercat să echilibrăm pozițiile colegilor și diferitele tendințe din comisia noastră. Subliniem o serie de elemente și în amendamentele de compromis în legătură cu aspectele instituționale, pentru că nu mai putem permite pe viitor ca Consiliul să decide și apoi să ne spună că nu avem decât să aprobăm ceea ce a decis singur. Deci acesta este un element instituțional extrem de important care se regăsește în raportul nostru și toate grupurile politice au sprijinit acest lucru. De aceea acest va, vom avea o declarație care va însuși votul Comisiei um, sprijinită de toate grupurile politice care subliniază tocmai aspectele instituționale. În rest, atât ceea ce, ceea ce a spus colega Grăstet, uh, colega Gardini sau domnul Caputo sunt lucruri care se regăsesc în amendamente și în compromisuri, pentru că, bineînțeles, recunoaștem faptul că au fost anumite dificultăți și anumite elemente nu foarte clare în procedură și, bineînțeles, regretăm faptul că Consiliul a luat decizia fără a ne implica, dar cred că, până la urmă, trebuie să transmitem un mesaj clar ca să se poată să avem o decizie și să se asigure continuitatea funcționării EMA, ceea ce e lucrul cel mai important pentru noi toți. Mulțumim, domnule Giovanni Lahia, pentru uh, reacții. Încheiem uh, acum cu dezbaterea și trecem la vot. Sper că toată lumea are cartela de vot. Și vă rog să folosiți cartelele. Doamna Iuso uh, ne semnalează că nu are cartela. Uh, mai e cineva în acea situație. Uh, notăm aceste voturi uh, când calculăm voturile. Votăm în codecizie propunerea pentru un regulament care modifică regulamentul din 2004 cu privire la mutarea sediului Agenției Europene pentru Medicamente. Raportorul este domnul Lavia. Începem cu amendamentele 3 și 4 împreună pentru, against, împotrivă, abțineri uh, se resping. Amendamentul 5, în două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, e respinsă. Trecem acum la compromisul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 și 51, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, e caduc, îmi cer scuze, spune președinta. Trecem acum la 43. 43. Pentru, Se pare că 42 este caduc pentru că am adoptat amendamentul 51. Deci am, am votat împreună 50 și 51. Deci trecem acum la 43. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? AFCO 4 pentru? Împotrivă? Haideți să repetăm. AFCO 4 pentru? Împotrivă? Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Doamna Iosu a votat împotrivă. Deci, e respins. fost 3, pentru. Împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 2, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următoarele sunt uh, caduce. Trecem acum la compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri e respins. Amendamentul 19 are un amendament oral care înlocuiește cuvântul uh, "make" cu will. Aveți obiecții la acest amendament oral? Nu? Atunci votăm cu acest amendament oral. Cine este pentru amendamentul 19? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alte amendamente care urmează devin caduce, deci ajungem la 22. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? Am spus 22 dar erați împotrivă din câte constat. Vreți să votăm din nou amendamentul 22? Nu. E respins. Acum votăm 23. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 24 pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. 25 și 26 pentru? Împotrivă? Abțineri? Sunt respinse. 27 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 31 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Acum Votăm proiectul astfel amendat, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Votăm acum uh, proiectul de rezoluție, vot electronic. Din nou s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumim foarte mult. Uh, felicitări domnului raportor. Încheiem uh, ședința din această seară, deci ne vedem în 14 martie la o altă ședință extraordinară a comisiei noastre, într-o miercuri. Mulțumesc și o seară frumoasă!